cabine de interpretariat. Trecem acum la raportul domnului Gaier, strategii, strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană. Aveți cuvântul. Danke, Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, liebe Kollegen. Domnule președinte, doamna vicepreședinte, doamnelor colegi, industria Uniunii Europene este un motor al creșterii economice, al inovării și ocupării forței de muncă. Acest lucru se arată și prin faptul că state cu o bază industrială mai bună ies mai ușor din criză decât altele. Comisia Europeană a recunoscut și acest element. Și tocmai de aceea pregătește o nouă uh, strategie uh, de relansare economică. Acestei strategii însă cred uh, că îi mai lipsește o dimensiune regională, pentru că industria nu lucrează doar într-un singur spațiu restrânt, are nevoie de uh, instituții de suport, de finanțare, de cercetare și așa mai departe. Și de aceea zonele industriale și cele urbane trebuie să fie uh, în strânsă legătură. Eh, nu în ultimul rând, eh, forța de lucru provine din regiunile urbane. În ultimele decenii au, avut, eh, au existat multe regiuni cu, care au trecut prin restructurări majore, cum e regiunea Rur sau Lille sau Lüttich sau altele. Aceste regiuni prezintă probleme specifice care nu sunt, cred eu, suficient acoperite de elementele de politici regionale. Există, de exemplu, foarte multe reziduri uh, dăunătoare din, uh, în solul uh, înainte vreme utilizat în scopuri industriale, de aceea nu poate fi folosit acest pământ, acest sol în alte scopuri. Pentru Asta e nevoie de o intervenție. Pe vremuri existau inițiativele comunitare și uh, să știți că am fost tentat să mă gândesc la relansarea acestui instrument. Dar mai există și o problemă strategică. Pentru dezvoltare de succes a industriei e nevoie și de o, de o strategie uh, a regiunilor în ansamblul lor. Unele regiuni ar trebui să se specializeze după modelul Smart Specialization, specializare inteligentă. Uh, este nevoie de uh, politici de dezvoltare uh, regională care să țină cont de valorile, de punctele vulnerabile, dar și de elementele forte ale unei regiuni. Acestea sunt provocările generale. Ele au loc azi într-o situație economică Uh, dificilă pentru anumite state membre, în special pentru anumite sectoare industriale. În plus, mai avem și criza economico-financiară care face ca uh, regiunile să nu poată beneficia de uh, întregul cadru pus la dispoziție prin instrumentele de uh, stimulare economică. De aceea este nevoie să uh, exploatăm cât se poate de mult posibile sinergii. Uniunea Europeană ar putea participa la acest efort și m-aș bucura dacă o mică contribuție la acest demers l-ar aduce și raportul meu. Vreau să mulțumesc tuturor acelora din Comisie, din Comisia Europeană, care m-au susținut în elaborarea raportului Mă Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gaer. Primul vorbitor de pe lista mea este doamna Clever. She's gone. Se pare că a plecat. Bun. Este cumva doamna Irigoyen? Gracias, gracias, presidente. El informe... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Raportul Gaier este o ocazie, însă nu una foarte realistă. Vreau să îl felicit. E clar că avem nevoie de o abordare transversală în ceea ce privește industria în Uniunea Europeană. Trebuie să ne folosim de lucrurile bune pe care le avem. Avem cel mai bun capital uman, așa că putem să ne schimbăm abordarea industrială și putem să regenerăm aceste zone care în trecut au fost zone industriale. Avem nevoie de o politică industrială foarte puternică și care țintește spre viitor. Trebuie să putem să facem apel la sinergiile care există între politice, în politica de coeziune, astfel încât să le folosim pentru politica industrială ce se întâmplă în țara mea acum. Discutăm despre cum folosim, putem folosi aceste fonduri. Observăm că există reforme în multe țări europene Fondul Social European va fi retrogradat în ceea ce privește investirea în educație și astfel nu vom ajunge la o promovare a talentului și a, ex- a excelenței. Acest lucru se întâmplă în țara mea. Doamnă comisar, trebuie ca fondurile regionale și cele de coeziune să fie folosite pentru dezvoltare și pentru reindustrializare și nu să ducă la o mai mare divizare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Barandică! Mulțumesc foarte mult uh, domnului raportor pentru acest raport care duce la o dezbatere foarte importantă. Tratatul de la Lisabona nu a conținut sisteme de supraveghere financiară, fiindcă statele membre se, ocupeau, dar, se, se opuneau, dar iată, uh, criza ne obligă să avem astfel de sisteme, iar tratatul face referire timidă la puterile locale și regionale care uh, referire care nu este suficientă pentru atenția pe care o merită acesta. Iată că acest raport ne amintește că fondurile europene funcționează mai bine și creează mai multă inovare, mai multe locuri de muncă și implică cetățenii mai bine uh, Uh, și la nivel de antreprenoriat în momentul în care există coordonare uh, cu um, consiliile locale. În țara bască avem uh, experiențe în acest sens, iar în raport se vorbește despre unul dintre simbolul schimbării, cum ar fi transformarea Bilbaului. Este foarte important ca um, Comisia să țină cont de regiuni și să pună accent pe unități economice care uh, Eh, la ora actuală nu, fac, nu se îmbină cum trebuie în arhitectura europeană, dar aceste entități regionale nu reprezintă o problemă, ci din potrivă reprezintă o șansă extraordinară și ne arată că pot să genereze creștere economică și pot să construiască Europa de jos în sus. Vă mulțumesc! Um, în mod excepțional o să dau cuvântul cuiva care a luat deja cuvântul. Doamna Sanchez Smith, uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De zeci de ani, industria europeană dă înapoi, se concentrează prea mult pe servicii, iar Europa a uitat de industrie, iar, iar astăzi plătim prețul. Uh, Peugeot Continental, Petroplus, uh, lista falimentelor uh, este foarte lungă. Iar uh, lucrătorii sunt amenințați cu închiderea fabricilor cu șomaj. Și noi ce facem? Raportul dă unele piste și ne arată că Uniunea Europeană investește prin uh, fondurile structurale. 30 și, 300 uh, de milioane de euro vor fi alocate la nivel regional prin fondurile europene. Acesta trebuie să meargă mână în mână cu formarea șomerilor, cu revitalizarea industriei, cu investiții în industriile inovatoare, durabile și competitive. Cultura și industriile creatoare trebuie să joace un rol foarte important în această trans strategie de reconvertire. Economia digitală, uh, producția cinematografică, de pildă, sunt activități foarte importante care permit relansarea unui loc și uh, dobândirea atractivității la nivel teritorial. Noi trebuie să uităm de zonele industriale, trebuie să investim în viitorul lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morgan, aveți cuvântul. Yeah, I'm Sper că terminăm la 11 mai am pe cineva la PPE, ați mai vorbit mai devreme, pentru că am acordat o excepție doamnei Sanchez, pentru că vorbea franceză. No, bun. Deci pe punct de procedură, da? Domnule președinte, am o întrebare. Ce reguli aplicați dumneavoastră când decideți că la o dezbatere uh, anumiți uh, deputați pot lua cuvântul, alții nu pot lua dacă au mai vorbit înainte, la alții se mai aplică o excepție. Uh, nu vă supărați, dezbaterea privind sistemele de pensie a fost, a fost o dezbatere foarte importantă. Uh, ați împiedicat uh, luarea de cuvânt a unor membri, dar uh, înainte le-ați acordat de 3-4 ori cuvântul. Care este regula pe care vă bazați? În seara aceasta, toată lumea a vorbit o singură dată, în afară de doamna Sanchez, care am acordat în în mod special și excepțional cuvântul pentru că Franța are niște probleme speciale. Și, în prim, eh, dacă mă întrebați la ce regulă mă refer, este regula numărul 149. Prego. Grazie, Presidente. Eh, questa relazione sottolinea... Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport eh, se atrage pe bună dreptenție asupra importanței mai multor sectoare industriale, cum ar fi industria textilă, metalurgia europeană, sectoare cu probleme. Dar nu se nu se vorbește despre moștenirea culturală și tehnică pe care industria le aduce într-o regiune. Se vorbește despre industriile creatoare care urmează a înlocui industriile productive. Eu nu cred că este însă soluția adecvată. Trebuie să salvăm acele ramuri industriale care au mai rămas în picioare, în special în sectorul industrial, Uh, al metalurgiei și uh, industriei textile. Pentru că aici s-au creat niște competențe profesionale care nu pot fi înlocuite prea ușor. În regiunea din care provin uh, există multe unități metalurgice și din domeniul industriei textile cu renume mondial. Eu nu vreau ca Europa pur și simplu să le pună capăt acestor sectoare. Doamna Viezloviescă, dacă vreți să depuneți o declarație în scris atunci puteți o faceți și este dreptul dumneavoastră. Și această declarație va fi pusă la procesul a dezbaterii. Domnul Ferreira. Cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există strategie de dezvoltare regională credibilă și eficientă pentru zonele industriale um, în actualele politici. Politica de coeziune care nu i s-au dat suficiente fonduri, situație care se va înrăutăți în următorul cadru financiar multianual, este departe de a compensa efectele politice comune în ceea ce privește uh, dezindustrializarea și distrugerea unor sectoare industriale, mai ales în uh, țările din, de la periferia europene. Europei, iată, uh, probleme care se adaugă crizei economice în aceste țări, situație care s-a înrăutățit mai mult odată cu Uniunea Economică și Monetară în afară de unele elemente paliative, avem nevoie de strategii bine puse la punct uh, care să se bazeze pe folosirea durabilă a resurselor la nivelul regiunilor și pe um, um, um, consolidarea industriei. Trebuie să avem și fonduri de la bugetul european în acest sens. Trebuie să punem capăt politicilor neoliberale uh, care au uh, distrus uh, acest sector. Vă mulțumesc. Much. Commissioner, you have the floor. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului uh, Gaer pentru acest raport care um, conține foarte multe elemente importante și vine la momentul oportun, mai ales uh, în vremuri de criză. Este important să se atragă atenția asupra transformărilor economice la nivel uh, industrial, mai ales pentru regiunile care se confruntă cu probleme. Și în această perioadă de uh, criză, finanțarea prin uh, politicile de coeziune este un element extrem de important, mai ales pentru sprijinirea IMM-urilor din aceste sectoare, investițiile la nivelul mediului de afaceri prin um, FEDER din actuala perioadă de finanțare 2017-2013 reprezintă 54,2 miliarde de euro uh, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Marea parte a acestor investiții uh, sunt destinate inovării. Considerăm că uh, o mare parte a aspectelor ridicate în acest raport sunt adaptate prin alinierea obiectivelor 2020 și obiectivelor de coeziune pe care dorim să le obținem prin specializarea inteligentă. Ceea ce uh, sporește cooperarea la toate nivelurile, la nivel european, regional, național. Este vorba aici despre guvernanță, despre uh, pluriguvernanță și despre îmbunătățirea sinergiilor, sinergiilor între politici. Conceptul specializării inteligente, despre care ați vorbit uh, dumneavoastră în raport, uh, are nevoie de strategii de inovare bine țintite la nivel de regional care să se bazeze pe o analiză atentă a mm, aspectelor pozitive eh, regionale și a mm, evoluțiilor din acest domeniu și implicarea părților eh, implicate. Specializarea inteligentă poate să facă cel puțin trei lucruri pentru a ajuta vechile regiuni industriale în ceea ce privește procesul de transformare. 1 poate ajuta să pună la punct uh, o viziune de dezvoltare regională și de schimbări structurale și să-și reconcentreze activele industriale punând accentul pe industriile emergente și pe servicii uh, și pe piețele servicii internaționale. Aici mai multă specializarea suplimentară poate să fie percepută Eh, la nivel mai larg în, în ceea ce privește industriile, politice, industriale. În al doilea rând, trebuie să se eh, pună accent pe transferul de informații între principalii actori și sistemul de inovare, guvern, eh, mediul științific, pentru a se obține mai bune beneficii de pe urma acestei abordări integrate în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor și în ceea ce privește PPP-urile care trebuie să pună în aplicare aceste abordări. Și trei, este vorba despre îmbunătățirea uh, politicilor, coordinării politicilor la nivel uh, uh, transversal și orizontal pentru a uh, pune accent pe politici de cercetare și industriale, de dezvoltare rurală și așa mai departe, politici de piața muncii și așa mai departe, mobilizând actorii și resursele la nivel regional, um, pentru a susține obiective comune și o viziune partajată. Iată trei motive pentru care specializarea inteligentă a fost uh, un uh, concept de bază al uh, politicii industriale. Eu, una dintre condiționalități pentru FEDER în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale pe viitor. Specializarea inteligentă trebuie să devină un instrument cheie în ceea ce privește stimularea integrării politice și uh, un având către schimbare la nivelul politicii și această reînnoire pe care o, pe care o cereți în raport. Am început deja negocierile cu statele membre uh, la, și cu regiunile acordurile de parteneriat și programele pentru 2014-2020 au fost deja demarate și am văzut că există, se fac foarte multe eforturi în ceea ce privește uh, stabilirea de priorități de finanțare la nivel național și uh, regional pentru aceste strategii. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamna comisar, mulțumesc uh, uh, colegilor, mulțumesc domnului Gaier pentru acest raport foarte bun. La alineatul 21 poate ar trebui să, să adăugați și Sheffield, uh, circunscripția mea care a fost transformată prin politicile europene, ca și alte regiuni din Uniunea Europeană, bineînțeles. Am încheiat dezbaterea această seară. Următoarea ședință va începe la 8.30 jumătate mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc interpreților și interpreții vă mulțumesc. La revedere!